aprilie a verificat mandatele doamnei Torres Martinez și Țurcanu, pe care le-a adoptat în unanimitate, astfel încât din 25 martie, respectiv 2 martie 2015, aceste mandate sunt declarate valide. Există obiecții? Nu? Atunci le confirm. Comisia juridică, serviciul juridic